Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc, să vă așezați, e deja ora 9 și astăzi avem ordine de zi foarte încărcată și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că recomandările contestate de ieri nu au fost rezolvate, așa că vom avea nevoie de ceva timp în această după-amiază pentru a le rezolva. Dacă reușim să prescurtăm intervențiile noastre, am calculat că pe la 6 fără un sfert am putea să ne ocupăm și de aceste recomandări contestate state. Deci, cu alte cuvinte, să fim cât mai conciși cu putință de-a lungul zilei și astfel să rezolvăm ce mai avem de rezolvat. Rezultatul ședinței coordonatorilor este următorul adoptarea ordinii de zi pentru februarie și solicitările din partea grupurilor politice au fost integrate cu excepția petiției 0051 și uh, pentru Parcul Donana. A fost amânată pentru luna martie și a fost înlocuită cu petiția 0841 ca urmare a unei solicitări a socialiștilor. Petiția 0743 va fi adăugată pe ordinea de zi din martie și primarul din Marato Persona va fi invitat să participe la ședință. Doar o decizie a fost luată referitor la decizia 0841 pentru că a fost urgent să se ia o astfel de decizie și am hotărât să solicităm informații din partea Comisiei și din partea autorităților franceze. Iar restul recomandărilor contestate vor fi, deci, abordate astăzi, ulterior, așa că vă rog să aveți intervenții foarte succinte, în așa fel încât să putem avea o ședință a coordonatorilor după ce epuizăm toate toate subiectele de pe ordinea de zi uh, în jur de ora 17.45. La subiectele de pe lista B. Am discu- s-a discutat despre vizita efectuată la Lusasia. Coordonatorii au uh, examinat schimbările ce au intervenit în uh, componența delegației și vă rog frumos uh, consilierii politici, un pic de liniște. Uh, putem să vă rugăm să faceți liniște în acea parte a sălii? Toată lumea se uită la dumneavoastră. Așa că vă rog frumos, încercați să vă așezați repede. Fine. So, the second fact-finding. A doua misiune prevăzută pentru prima jumătate a anului 2018. Vom merge la Famagusta, în Cipru, pe timp de două zile în luna mai. Audierea referitoare la Brexit e prevăzută pentru 1 februarie, după amiază, și solicitările comisiei noastre au fost luate în considerare de Comisia Libe și vom organiza această audiere împreună. Apoi, în ceea ce privește uh, cealaltă audiere publică pe care o facem în colaborare cu, coordonat, cu AFCO, coordonatorii au hotărât să o, o elimine de pe ordinea de zi. În ceea ce privește programul de cercetare și studiile, vom menține lista așa cum a fost ea propusă inițial și există o solicitare din partea verzilor pentru a înlocui un studiu cu un altul referitor la etichetarea produselor cosmetice și a produselor uh, organice. și apoi s-a hotărât să se preia o întrebare orală cu rezoluție în ceea ce privește protecția drepturilor lucrătorilor care au contracte temporare sau condiții de lucru precare. Doamna Valina, datorită dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați salvat onoarea comisiei, ați hotărât să mergeți până la urmă la Lima, în Peru, referitor la petiții și delegația aceasta va fi condusă de Renate Weber care va menține legătura cu secretariatul. Deci vom avea cel puțin două persoane care ne vor informa ce se va întâmpla acolo pe tema petițiilor. Mulțumiri! Programul de lucru pentru 2018 și prezentarea rapoartelor, coordonatorul au fost invitați să vină cu propuneri pentru diferite subiecte pentru programul de lucru și asta până în 29 ianuarie și, de asemenea, s-a adoptat și ideea de a invita Apoi, în ceea ce privește legislația referitoare la um, Uh, conformitatea regulilor uh, din punct de vedere fiscal, s-a luat hotărârea să menținem legătura cu Comisia Europeană și să obținem informații cât mai curând cu putință. E foarte important ca și Comisia Europeană să ne răspundă, să știm exact cum să procedăm. Apoi, coordonatorii au notat câteva informații uh, suplimentare și o listă completă va fi furnizată ulterior. Cam atât. Acum, vă propun să trecem la vot, dar nu, mai întâi am niște comunicări de făcut. Astăzi, în jur de 10 și jumătate, va exista o delegație compusă de șapte membri din Parlamentul Marocan, care e, vor veni pentru că sunt interesați în lucrările comisiei noastre, să vadă cum lucrăm. Și va exista de asemenea și un prânz organizat împreună cu dânsii după ce terminăm lucrările uh, ședinței noastre în această dimineață ca să puteți continua conversațiile, dacă doriți. De asemenea, avem și un grup de fermieri uh, de la ferme organice din Austria care de asemenea sunt interesați de uh, comisia noastră și de lucrările comisiei noastre. Și acum Sper că ați adus uh, cartelele de vot. Vă las câteva secunde să luați loc. Because of the grand coup, not yet. Not yet, but besides this Ok. Ok, ok, let's go. Welcome. Bun venit, domnul Viland. Vă rog frumos să uh, pregătiți cartele de vot și acum să putem trece la vot. E vorba de o rezoluție în ceea ce privește protecția și nediscriminarea minorităților în statele membre ale Uniunii Europene. Referirea 3. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Referirea 6. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Referirea 18, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Referirea 19, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Referirea 20, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul F, în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Cea de-a doua parte, cine este pentru, a, nu, este caducă, aveți dreptate. Considerentul O, de asemenea, două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte este deci caducă și ajungem la aliniatul 11. Cine este pentru? abține abțineri, se adoptă. Aliniatul 12, prima parte, vot separat. Prima parte, deci, cine este pentru? Împotriva, abțineri, Cred că va trebui să verificăm acest vot. S-a deschis votul. S-a deschis votul și acum s-a închis. S-a întâmplat ceva cu votul electronic, nu știu. Haideți să mai votăm o dată. S-a deschis votul. A închis votul. Dar încercați o altă consolă de vot. Oricum a fost adoptat. Bun. Și acum ajungem la votul uh, pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Iarăși nu e foarte clar, va trebui să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și restul părților devin caduce. Și ajungem la alniatul 14. Restul părților revin caduce. Partea a doua a fost adoptată. Deci, aliniatul 14, două părți, prima parte, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Aliniatul 15, două părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 16. Primul din voturile separate, pentru, împotriva, și se adoptă. Și acum ajungem la alineatul 16, voturi pe părți, prima parte, pentru, împotriva, și se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, și se respinge. Și atunci restul devine caduc și ajungem direct la liniatul 17 pentru, împotriva, abțineri. Vom verifica acest vot. Deci, paragraful 17, aliniatul 17. S-a închis votul și se adoptă cu un vot diferență. Bine că am verificat. Și mai avem și un amendament oral. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Aliniatul 18 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și a fost adoptat. Alineatul 19, două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și iată că ajungem la votul final, pe care îl vom efectua în mod electronic. S-a închis votul și se adoptă. Bun. Vă mulțumesc tuturor. And we move to the opinion on the și iată că acum ajungem la avizul referitor la inițiativa cetățenească europeană, iar e de față și dau cuvântul imediat. Însă înainte să-i dăm cuvântul lui Iare, toți cei care doresc să părăsească sala, vă rog să o faceți în mod cât mai discret și elegant cu putință. Și acum are cuvântul Iarec. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să spun cât de important este să discutăm această inițiativă cetățenească europeană în comisia noastră. Raportul principal va fi pregătit de AFCO și un al doilea aviz va fi pregătit de Comisia CULT. Propunerea pentru un nou regulament uh, în ceea ce privește această inițiativă a fost adoptată în 13 septembrie 2017 și fixează o viziune cuprinzătoare pentru acest regulament, cu obiectivul principal și anume ca această inițiativă să fie mai accesibilă, nu atât de uh, greu de organizat sau de folosit de organizatori, tocmai pentru a putea profita pe deplin de acest instrument. Trebuie să ne amintim că inițial era un instrument pentru a încuraja dezbaterea. Această inițiativă cetățenească trebuie să apropie cetățenii de Uniune și ne dorim o participare sporită din partea cetățenilor. Evident, punctele principale introduse în propunerea Comisiei coincid cu avizul nostru pregătit în luna iulie anul trecut, așa că mă bucur de acest lucru. Dacă e să ne uităm mai îndeaproape la text, observăm că există o competență exclusivă pentru comisia noastră care este uh, respectată în virtutea regulii 54. Și acum, ca să analizăm propunerea comisiei, sunt foarte multe puncte, dar am să mă refer doar la cele mai importante. Mai întâi, vor exista îmbunătățiri în ceea ce urește procedura de înregistrare și posibilitatea pentru o înregistrare parțială a acestor inițiative. De asemenea, va exista și o platformă online ce va fi creată de Comisia Europeană și servicii ce vor fi astfel oferite online pentru organizatori. Deci, va exista și un sistem de colectare a semnăturilor online, un sistem operat de Comisia Europeană și există și o propunere pentru a reduce numărul, a, vârsta minimă a participanților până la 16 ani și să sperăm că astfel vom obține o mai mare flexibilitate pentru durata de viață a unei inițiative cetățenești, pentru că pot fi alese datele cu începere de la care demarează perioada oficială de colectare a semnăturilor. Noul sistem, de asemenea, va simplifica și cerințele uh, în ceea ce privește colectarea semnăturilor și să sperăm că va exista mai multă transparență și un grad sporit de conștientizare. Să sperăm că această speranță de uh, transparență se va manifesta și la nivel financiar. Toate speranțele noastre se îndreaptă spre un singur obiectiv și anume să profităm pe deplin de potențialul oferit de această inițiativă cetățenească ca și instrument de participare. În primul nostru aviz de anul trecut am avut exact cam aceleași idei exprimate în text și mă bucur de faptul că au fost preluate de comisie în această propunere. Nu trebuie să uităm că articolul 13 um, referitor la um, audierile publice a fost redactat de Parlamentul European și ține de o competență exclusivă a Comisiei noastre. Și după părerea mea, trebuie să punem accentul și pe acest lucru. Acum, după părerea mea, cum ar trebui să arate această propunere? După cum am spus mai devreme, Comisia Europeană, propunerea sa, este una cuprinzătoare, dar cred că putem să o îmbunătățim, e loc și de mai bine. Ca și Comisie PETI, vom avea competența exclusivă în ceea ce privește audierile la nivel de uh, inițiativă cetățenească și vom avea deci o participare mai largă, atât la nivel procedural, cât și la certificarea tehnică pentru astfel de inițiative. Este o propunere foarte bună și o idee bună. Faptul că s-a introdus în text sintagma o audiere echilibrată cu toat, toți factorii interesați. Da, după părerea mea, uh, nu comisia ar trebui să organizeze audierea, ci ar trebui doar să fie invitată la audiere. Reprezentanții celor trei instituții, Parlament, Comisie și Consiliul, ca și uh, reprezentanții ai altor instituții și organisme de consiliere ale Uniunii Europene, și precum și factorii interesați, cu toții ar trebui să aibă posibilitatea să participe la audieri. I believe that uh, we should uh, increase the... Consider că trebuie să sporim vizibilitatea inițiative cetățenești, a celora care sunt încununate de succes, să le facem mai vizibile publicului larg aceste inițiative. Iată de ce propun să avem o dezbatere în plenară pe marginea inițiativelor cetățenești europene uh, care au avut succes. Și, de ce nu, să adoptăm și o rezoluție pe aceeași temă. Mai cred că e vital să rambursăm cheltuielile de călătorie pentru participanții la audiere. E cazul pentru audierile în comisii parlamentare, deci nu știu de ce nu s-ar întâmpla la fel și pentru ECI, pentru Inițiativa Cetățenească Europeană. Apoi, E nevoie să stabilim contacte, puncte de contact fizic în statele membre, așa încât să oferim ghidajul necesar, asistența necesară acestor inițiative cetățenești. Să reținem că nu toți cetățenii utilizează internetul, încă nu toți utilizează internetul și de aceea trebuie să ne asigurăm că publicul larg e conștient de existența acestui instrument. Prin astfel de uh, puncte concrete uh, centre de informare în statele membre. Apoi, un punct controversat care a fost deja parte a primei mele versiuni de aviz. Există un conflict de interese evident dacă ne uităm la ECI. Uh, cum stau lucrurile acum? Dreptul exclusiv al Comisiei Europene e de a evalua admisibilitatea inițiativelor cetățenești europene, ECI, apoi tot Comisia le înregistrează aceste inițiative și decide dacă se impune sau nu o acțiune uh, legislativă. Deci totul stă în mâinile Comisiei Europene, practic. Iar acum Comisia ar dori să coorganizeze și audierea. Uh, din punctul meu de vedere, vorbim de aici de un conflict de interes și aceste competențe ar trebui un pic uh, fragmentate, împărțite. Să nu prea văd comisia fiind gata să-și cedeze prerogativele. Aș sublinia că ceva trebuie făcut pentru a aborda tema, pentru a o rezolva, așa încât să nu se concentreze toate puterile doar în mâinile comisiei. Mulțumesc! Pare foarte rezonabil ce ne-ai spus, Iar Ia să vedem ce cred și colegii. Avem raportor din umbră și cred că Marlene Miție prima. Te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, îmi cer scuze pentru voce. E o inițiativă care așteaptă de mult să se transforme în realitate. Nu cred că a avut succes pentru că cetățenii nu sunt convinsă că au căpătat uh, toate posibilitățile de a se exprima și de a profita de acest instrument încă. Uh, eu cred că ECI trebuie să se amelioreze ca instrument dacă ne dorim ca acest exercițiu al inițiativei cetățenești europene să nu fie o pierdere de timp, ci să aducă rezultate. Și dacă vrem să evităm ca peste câțiva ani să vorbim exact despre aceleași probleme, iată de ce e important ca drepturile cetățenilor să fie asigurate, consolidate. Deci e nevoie de un impact real și mai trebuie să garantăm că regulile birocratice, această povară, sunt transformate și că um, întreaga interfață devine cât mai prietenoasă cu utilizatorii. M-aș concentra pe scurt pe elementele pe care mă interesează pe mine în acest uh, raport pentru aviz. Și un element e numărul necesar de semnături. Pentru moment vorbim de un milion. Dar ce se întâmplă dacă avem 100 de mii de semnături? Ignorăm o astfel de inițiativă? Trebuie să avem și o eficiență a costului, dar și democrație și atunci e nevoie de o soluție pentru situațiile în care există multe semnături, dar care nu ating uh, pragul dorit de un milion. Apoi, colectarea acestor semnături. Comisia propune ca semnăturile să fie colectate în statul membru de naționalitate al cetățenilor. Dar ce se întâmplă cu numeroși cetățeni care sunt rezidenți ai unui alt stat membru sau care pur și simplu trăiesc în străinătate? Eh, ajung și la articol, în ce privește informarea și asistența oferită de comisie pentru organizatorii ECI și mai ales noile prevederi în ce privește registrul um, online și serviciile de traducere oferite de comisie. Trebuie să fim mai expliciți ce înseamnă informare, asistență și traducere, ce înseamnă aceste servicii pe care comisia gata să le ofere. Apoi, uh, testul de admisibilitate juridică. Există trei probleme importante aici care au apărut în legătură cu înregistrarea ECI. Uh, 1. Uh, domeniul de aplicare, înregistrarea parțială și explicarea refuzurilor de a înregistra o uh, inițiativă cetățenească. Acestea sunt probleme reale uh, de care Comisia ține seama foarte parțial. Apoi, m-aș concentra asupra grupurilor de organizatori unele situații trebuie să examinate, mai ales atunci când uh, uh, persoane juridice doresc să participe printre organizatori și responsabilitățile, penalitățile eventual uh, care vin organizatorilor pot să impacteze și întreaga inițiativă cetățenească însăși. Iată de ce aici e nevoie de clarificări. Salut propunerea Comisiei de a oferi organizatorilor flexibilitatea de a decide când încep să colecteze semnăturile, e un lucru bun. Iar faptul că acum organizatorii pot ei înșiși amenda inițiativa sau de a o înregistra parțial pe lângă comisie, dar trebuie să înțelegem și cum va funcționa uh, acest mecanism. Iată câteva din uh, uh opiniile mele, dar odată ce avizul nostru de la PETI devine oficial, uh, salut și ultima remarcă a lui Iare, cred că ai dreptate, cred că toată puterea e în mâinile comisiei și cred că e nevoie de o abordare care se, se bazeze pe toate părțile interesate și um, aștept cu interes să colaborez cu raportorul. Foarte bine. Ca președinte a Comisiei, eu salut uh, cooperarea atât de uh, fructuoasă care, iată, demarează pe loc. Domnule Marias, sunteți de acord? Na, συγχαρώ τον συνάδελφο Βαλέσα, να συγχαρώ τον... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Permiteți-mi să uh, îl felicit pe colegul Valesa pentru raportul dumnealui. Aș începe prin a face o observație. ECI, Inițiativa Cetățenească Europeană, e un dispozitiv, un instrument democratic, de democrație participativă în UE. Uh, noi ce am cunoscut până acum e democrația reprezentativă prin alegerea deputaților care sunt aleși ai poporului, reprezentanți ai acestora. Ei bine, această inițiativă trebuie să se adreseze cetățenilor și să nu fie împovărată de elemente birocratice. Cetățenii, în mod direct, trebuie să se poată exprima, iar dacă apar obstacole în acest proces, vă dați seama că nici măcar nu uh, atingem obiectivul principal al tratatului. Apoi, există o problemă generală de conflict de interese. Întrucât Comisia Europeană se uh, poziționează uh, într-un anume fel. Uh, aș dori să mă adresez în plenară, să mă adresez domnului Timmermans și să-i spun că nu e firesc ca doar Comisia să dețină toate uh, puterile. Pentru că ce se întâmplă? Cetățenii se mobilizează, colectează semnături pentru a convinge Comisia să ia o anume inițiativă legislativă, să lanseze o inițiativă legislativă. Întreaga procedură de verificare, de control, pentru a verifica admisibilitatea, dacă există cele un milion de semnături, dacă toți semnatarii um, sunt cetățeni UE, toate aceste aspecte um, uh, juridice, administrative, sunt în mâinile comisiei. Apoi, tot ea, comisia redactează eventual o inițiativă legislativă. Eu aș propune ca ECI să fie preluată de Ombudsmanul European ca instituție independentă care va putea verifica, desigur, dacă semnăturile sunt acolo unde uh, Eh, trebuie, dacă sunt legale sau nu și să facă toate verificările necesare. Domnule, domnul Valesa are eh, cu atât mai multă dreptate cât spune Comisia nu poate uh, participa la organizarea audierilor publice. Comisia trebuie să uh, se distanțieze până la urmă de această procedură, fiindcă cetățenii se adresează comisiei să le, să-i ceară ceva, deci nu poate ea însă să supervizeze și procedura. Sigur că în rest, sistemul e de acum înlesnit. Am văzut o mare uh, mobilizare a cetățenilor bună oară în ce privește TTIP sau APA, care e un bun public și nu poate fi privatizată ne dăm seama că regulamentul uh, trebuie modificat și asta e bine. Apoi apar și elementele de detaliu. E nevoie de formare. Cetățenii din statele membre nu cunosc cu toții care sunt drepturile lor. Deci e nevoie de aceste puncte de informare și contact concrete, fizice, în statele membre. E o cerere legitimă. Apoi, traducerile. Uh, toate aceste elemente de facilitare a comunicării, toate sunt importante și toate merg în direcția cea bună. Acum, în ce privește remarcile doamnei Miții, ECI vizează cetățenii și ca atare persoanele juridice, organizațiile, nu pot participa în manieră directă Haideți să ne imaginăm o mișcare cetățenească care își poate aduce sprijinul, dar care nu poate să-și impună semnătura. De ce? Ei bine, tocmai pentru că e vorba de această imagine a democrației participative pe care vrem să o promovăm. ONG-uri, alte persoane juridice, sigur, își pot aduce sprijinul, dar nu pot semna. Și apoi trebuie văzut cum putem susține întregul proces. Nu vreau să monopolizez discuția, dar vreau să mai spun că transparența e o altă temă crucială și aș reveni la tema conflictului de interes pentru că asta trebuie rezolvată. Vârsta minimă 16 ani, da, de acord, e un gest către cetățeni, către tineri mai ales, care Desigur, sunt cetățenii viitorului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, până, doamna președinte. Ce a spus e foarte important. Vom avea, fără îndoială, o colaborare excelentă. Mulțumesc pentru contribuție și acum îi dau cuvântul domnului Terry Cabra. Thank you, thank you, Chair. Uh, and, uh, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc domnului Valesa și colegilor care au luat cuvântul pentru că sunt într totul de acord cu ei. Dar fiind raportor din umbră și pe același subiect și la AFCO, sunt mereu uh, raportor din umbră. Problema mea e că orice aș face, viața mea e umbra unei alte vieți. Ar trebui să încerc să am o viață reală și nu una în umbră. Uh, deci, cum spuneam, fiind raportor din umbră și la AFCO pe aceeași temă, îmi permiteți poate să repet oarecum argumentele grupului meu politic pe acest subiect din ambele unghiuri. Apreciem ameliorările propuse. Am numărat 13, n-am să le citez, nu vă preocupați. Aș insista dar asupra patru puncte care pentru noi sunt foarte importante. Unele coincid cu ce s-a spus uh, deja. 1. Uh, domeniul de aplicare. Comisia menține o formulare foarte strictă, citez, nicio parte a inițiativei nu poate să cadă în afara cadrului de putere a Comisiei de a supune o inițiativă legislativă uh, instituțiilor europene. În loc, se propune modificarea formulării pentru a include toate țintele ECI o temă care uh, cade sub incidența puterilor Comisiei pentru a supune o propunere pentru un nou document legislativ sau să abroge ori să revizuiască orice document legislativ al Uniunii în scopul implementării sau revizuirii reformării tratatelor. Deci ne-am bucurat aici să uh, simplificăm puțin formularea Comisiei. Punctul 2. Sunt de acord cu colegii mei uh, avem nevoie de un organism independent care să facă verificările juridice pentru înregistrare și pentru admisibilitatea legii. Poate fi ombudsmanul sau altcineva. Uh, sunt bucuros să discut aceste teme, dar în mod evident e nevoie de un organism independent. Domnul Vales a uh, uh, insist, insistat pe bună dreptate asupra acestui punct. Și apoi, follow-up-ul, monitorizarea, ce se întâmplă pe urmă. Da, uh, Uh, primim lucruri foarte interesante, dar uh, nu se mai știe pe urmă ce se întâmplă cu dosarele. Uh, nu există schimbări în propunerea comisiei, tot ea e cea care urmărește ce se întâmplă ulterior. Ne așteptăm ca Comisia să lanseze o inițiativă legislativă și să consolideze formularea pentru a ne asigura că ea, Comisia, își va explica motivele în mod detaliat în cazul în care refuză să ia acțiune urmare a unei inițiative cetățenești. Apoi, rolul Parlamentului European în monitorizarea dosarelor. Aici nu sunt schimbări. Grupul propune ca dezbaterea în plenară și votul pe o rezoluție să recomande comisiei, dacă e necesar, să propună un document legislativ și, eventual, posibilitatea de a propune un raport din proprie inițiativă, un raport legislativ, în cazul în care Comisia nu reacționează. Deci ne-am dorit ca Parlamentul să devină mai proactiv în acest domeniu propunând niște recomandări, făcând niște recomandări concrete pentru comisie. Iată care este poziția grupului nostru. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule Terry Cabras, pentru contribuție. Se pare că vom avea o dinamică de grup foarte interesantă aici și o poziție puternică în numele Comisiei PETI și până la urmă în numele întregului Parlament. Eu personal, dacă îmi permiteți, cred că ce trebuie să facem aici este să sporim cooperarea uh, interinstituțională, adică Eh, fiecare ia un pic, dă un pic. Nu putem să mergem pe formula eh, câștigătorul ia totul. Trebuie să împărțim responsabilitățile. Atât eh, sarcinile cât și responsabilitățile, precum și bucuria succesului la sfârșit. Acum, am să dau cuvântul reprezentantului comisiei. A, nu. Oh, nu, e doamna Evi. Eleonora, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, Cecilia fiind uh, raportor din umbră pe acest dosar, vroiam să intervin pentru a um, nu relua acum argumentele prezentate de colegii mei cu care sunt de acord, ci pentru a sublinia anumite chestiuni care mi se par importante. Primul rând, rolul Comisiei Europene, care, datorită monopolului pe care îl deține în inițiativele legislative, a pus în pericol uh, chiar și existența acestui instrument și de aceea, din punctul meu de vedere, ar fi necesară intervenția la nivelul tratatelor pentru a da acestui instrument forța și demnitatea uh, necesară și din punct de vedere juridic față de puterile discreționare ale Comisiei în momentul de față. Pe fondul dosarului însă vroiam să reamintesc că din punctul nostru de vedere înregistrarea inițială a unei inițiative cetățenești și admisibilitatea acesteia ar trebui tratate într-o manieră mai completă și aici reaminte sentința Curții de Justiție cu privire la uh, inițiativa Stop TTIP unde era vorba de acte premergătoare ale unei inițiative legislative și iată deci necesitatea de a putea interveni și aici în baza principiilor democrației și participării participării. Mi se pare, iată, o chestiune importantă de reluat, uh, pe marginea mm, căreia vom veni cu propuneri de formulare. Apoi, o inițiativă cetățenească trebuie să se refere și la o propunere de modificare a tratatelor și acest lucru ar trebui să fie admisibil. În caz de refuz, comisia nu poate veni doar cu o motivare simplă, așa cum se întâmplă din păcate astăzi și de aceea cred că o motivare a refuzului ar trebui să fie argumentată mai clar. Apoi, cred că colectarea de semnături ar putea fi extinsă la 18 luni. Și sunt uh, în rest de acord cu ceea ce au spus colegii pe multe alte puncte, de aceea sunt convinsă că vom lucra optim pe marginea acestui dosar. Mulțumesc foarte mult, doamna Valina. Doriți să interveniți? Nu? Atunci uh, dăm uh, cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Bugard. Bună Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua tuturor, mulțumesc pentru intervențiile tuturor, a raportorului și a raportorilor din umbră. Mi-am notat că avem un instrument comun și anume de a face acest instrument mai accesibil, mai ușor de utilizat, atât pentru organizator cât și pentru susținător și în al doilea rând de a permite acestui instrument a inițiativei cetățenești de a-și uh, atinge întregul potențial. Sunt recunoscător celor care au enumerat atâtea îmbunătățiri uh, și sigur putem discuta și în bilateral. Sunt uh, pe deplin de acord cu ceea ce a spus doamna președinte că e vorba aici de o dezbatere mai degrabă între colegiuitori, între Parlament și între Consiliu și uh, Parlament și noi, evident, vă stăm la dispoziție cu asistentă, pentru că noi ne vedem uh, rolul ca și gardian al tratatelor și asta este elementul cheie. Însă vreau să mai subliniez că există o serie întreagă de elemente unde putem detalia și săptămâna viitoare, marți, dacă nu mă înșel, marți după amiaza, putem uh, uh, programa ceva. Știu că dosarul este în mâinile AFCO, dar ce vrem noi să facem este să intrăm uh, în detaliu articol cu articol. Deci dacă este cineva dintre dumneavoastră care va dori să uh, participe, cred că acest lucru va fi posibil. Un ultim punct pe care aș dori să-l subliniez este acela că suntem recunoscători pentru faptul că Consiliul și Parlamentul au inclus acest dosar în declarația comună pentru a avea o adoptare până la finele acestui an, pe cât posibil, pentru ca până de la 1 ianuarie 2020, cel târziu, aceste modificări să intre în vigoare. Aș dori să le mulțumesc celor care au subliniat elementele pozitive și aici vroiam să vă explic uh, gândirea Comisiei în ceea ce privește înregistrarea și follow-up-ul. Personal, ca reprezentant al Comisiei, dar și ca cetățean, cred că trimiterea la conflictul de interese pentru Comisie nu eh, este cea cuvenită. Atunci când vorbim de prerogativele acordate Comisiei prin tratat, nu puteți aștepta decât eh, ca Comisia să le îndeplinească. Sunt două elemente cheie aici. În primul rând, Comisia este gardianul tratatelor și a chiului aferent și trebuie de asemenea să evalueze ce intră în prerogativele sale și domnul Timmermans a fost că se poate de elecvent în această privință atunci când este vorba de înregistrare. Deci comisia va trebui să evalueze dacă este în mandatul său, în prerogativele sale, să acționeze sau nu. Este o consecință automată a faptului că aceste prerogative au fost acordate Comisiei. Deci Comisia trebuie să evalueze dacă poate acționa sau nu. Și ar fi păcat dacă la un moment dat ar fi altcineva uh, care să evalueze acest lucru și nu s-ar potrivi cu evaluarea Comisiei la follow-up. Al doilea aspect, în ceea ce privește acțiunile de follow-up și dreptul de inițiativă, evident nu intră în prerogativele mele sau ale Comisiei de a discuta dacă tratatul trebuie să se schimbe, dar acest lucru nu poate să intervină prin inițiative cetățenești și cred că uh, la un moment dat și serviciile juridice la Parlamentului se vor implifica implica în această dezbatere, la fel ca și serviciile juridice din partea Consiliului și uh, cred că atunci vom putea intra pe fondul acestei discuții. Acum, scurt, în ceea ce privește înregistrarea. S-a spus deseori că facem o evaluare și o înregistrare, dar evaluarea până la urmă este elementul cheie. Uh, înregistrarea decurge din acest lucru. Evaluarea este una din punct de vedere juridic, așa cum se prevede în legislație. În ceea ce privește argumentele juridice ale inițiativei, trebuie să, fie, să aibă coerență cu un eventual follow-up care decurge din dreptul de inițiativă și mai prevedem și implementarea unei proceduri simple și rapide, pentru că înregistrarea este doar începutul. Abordarea comisiei este aceea că sperăm că toate inițiativele să poată fi înregistrate fie pe deplin, fie doar parțial. Este și practica comisiei Juncker. A fost o singură inițiativă refuzată, aceea uh, intitulată Stop Brexit. Eu nu sunt jurist, dar um, probabil că toți uh, uh dintre noi uh, consideră că acest lucru nu intră în competența Comisiei de a evalua. Noi ce facem este să evaluăm dacă o inițiativă poate avea succes și întrevedem o procedură de două luni, o înregistrare și traducere imediată. Dup- după care sunt introduse trei luni pentru a le permite organizatorilor să se organizeze și prin aceasta să se îmbunătățească șansele de succes. Pentru că cele 12 luni uh, nu sunt afectate pe care le au la dispoziție. Comisia ia o decizie formală, ceea ce uh, se poate uh, apela la Curtea de Justiție. E un import, element important acest uh, recurs uh, al organizatorilor la Curtea de justiție este un element pe care vrem să-l protejăm. Ce am prevăzut ca îmbunătățire suplimentară este platforma colaborativă care include elemente de consultanță juridică independente de comisie unde se pot adresa organizatorii pentru o preevaluare înainte de transmiterea către comisie. Și este vorba aici de consiliere în ceea ce privește sfera de acoperire, șansele de succes. Și odată ce au apelat la această consultanță și transmit inițiativa către comisie și dacă comisia încă are rețineri în ceea ce privește poate anumite părți ale inițiativei, avem un, o lună la dispoziție pentru a transmite organizatorilor considerentele noastre, după care organizatorii au posibilitatea să reevalueze, dar asta ține complet de organizator dacă doresc să reformuleze ceva sau nu. Noi nu vom interveni aici pentru că noi nu vrem să dictăm tipul de inițiativă, dar putem oferi consultanță în ceea ce privește șansele de admisibilitate. Un ultim pas. Avem această înregistrare parțială care a făcut ca dintre toate inițiativele, toate cu excepția uneia să poată fi înregistrate. Și aici aș dori să revin asupra rolului Comisiei conferit de tratate, de a evalua dacă putem acționa sau nu și în uh, cadrul dreptului de inițiativă să evaluăm dacă o facem sau nu. Acestea sunt uh, elementele pe care am vrut să le ofer spre reflexie și sigur că suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a discuta cum mai putem uh, continua. Însă ținând cont de prerogativele conferite Comisiei prin tratate. Sper că nu m-am lungit prea mult, dar uh, aștept cu interes și dezbaterea de săptămâna viitoare. Foarte clar, mulțumesc foarte mult. Acum aș dori să Dau din nou cuvântul raportorului nostru, domnului Valența, pentru o scurtă intervenție. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt recunoscătoare tuturor colegilor. Mă bucur că suntem toți de aceeași parte și că în această etapă suntem uh, oarecum uniți uh, împotriva comisiei. Din partea comisiei am uh, auzit cam ceea la ce mă așteptam prerogativele din tratate, competență exclusivă pe uh, inițiativele cetățenești. Misiunea mea sau a noastră va fi aceea de a convinge Comisia că trebuie făcut ceva pentru a schimba această situație unde toate prerogativele se află până la urmă în mâinile Comisiei. Trebuie să subliniem faptul că Dreptul de inițiativă al cetățenilor de a insista asupra procesului legislativ adresat Comisiei nu ar trebui să fie analizat tot de către Comisie, ci de către un organism independent. Dar uh, înțeleg că da, conform tratatelor nu se pot face prea multe, dar sperăm că până la finalul dezbaterii vom putea convinge Comisia că trebuie intervenit cu modificare și aici. Sunt convins că între noi vom avea o extra cooperare. Mulțumesc foarte mult și dacă cineva poate comisia, convinge comisia, sunt sigură că tu ești acela și de asemenea aștept cu interes o cooperare foarte fructoasă. Permiteți-mi doar să vă prezint care este calendarul viitor. Audierea publică va avea loc pe 21 februarie, iar termenul de depunere a amendamentelor pe 1 martie ora 15 și atât deocamdată. Mulțumesc tuturor! Și acum să urăm bun venit petiționarilor în comisia noastră. Prima petiție este numărul 0689 din 1998 cea mai veche petiție. Deci iată un moment istoric în care vom analiza anumite petiții care au fost de mare interes pentru instituții o vreme îndelungată. Este vorba în total de 5 petiții și mă bucur să-i acord acum cuvântul lui David Petrie, care este cel mai vechi petiționar uh, Mulțumesc, președinte. Vreau să mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru sprijin, pentru perseveranță și vreau să vă amintesc că acest caz reprezintă cazul cel mai important de discriminare masivă bazat pe naționalitate uh, din istoria Uniunii Europene. Financial Times, pe 11 octombrie, a publicat o scrisoare referitor la una din deciziile luate de către secțiunile unite ale Curții Europene de Casație, Curtea Supremă, în data de 4 iulie 2017 și deciziile acelea reinterpretează hotărâri prealabile ale Curții Europene de Justiție. Italia, Curtea de Casație Italiană, ca și Curtea Națională de Ultim Recurs, uh, trebuie să respecte tratatele și uh, jurisprudența CEJ, însă a refuzat să facă acest lucru și a pus sub semnul întrebării întreaga ordine juridică a Uniunii Europene. Au existat numai puțin de șase decizii în favoarea noastră, prima în 1989 și cea mai recentă în 2008, referitoare la cetățeanul belgian Nancy Delay, care lucrează la Universitatea din Florența. Italia și-a modificat legislația de patru ori, cel mai recent în 2017, dar discriminarea continuă. Am, uh, am o anexă la discursul meu de astăzi cu uh, tabele care demonstrează că anumiți colegi nu au beneficiază de tratament egal. Dar dați-mi voie să mă întorc la cazul de lei. Pentru acest caz, pentru că acest caz reprezintă o adevărată provocare juridică față de tratate și față de autoritatea Curții Europene de Justiție. În 2008, Curtea Europeană de Justiție a fixat principiile care trebuie să fie urmate tocmai pentru a elimina orice discriminare nelegitimă împotriva doamnei Nancy lei. Nu se poate contesta faptul că aceasta a lucrat cu um, ar fi trebuit să beneficieze de un salariu al unui cercetător cu normă întreagă. Însă curta de apel din Florența în, ianuarie, în 14 ianuarie 2017 a preluat hotărârea luată de Curtea Europeană de Justiție și i-a acordat uh, anumite despăgubiri. Dar, la 9 ani mai târziu, Curtea de casație a pus sub semnul întrebării aceste principii care fuseseră deja trasate de către Curtea Europeană de Justiție. Și evident, Universitatea din Florența a acționat foarte rapid în noiembrie 2017, au redus salariul lui Nancy lei cu 37,8%. În anexă veți putea vedea asemenea și cazul lui Isabel Moni, care predă la Universitatea din Bologna și fișele sale de salariu demonstrează că în 1993 salariul său net era de 1424 de lire italiene, adică 864 de euro echivalent în timp ce astăzi primește 857 de euro, adică cu 7 euro mai puțin decât acum 23 de ani. Și dânsa nu este singura într-o astfel de situație. Procesul de la Polonia nu a ajuns, se pare, până la Universitatea din Polonia, Bologna. Și vreau să salut munca depusă de deputații Darling și Sergio Coferate, pentru că au înaintat o întrebare către Comisie pe acest subiect. Doamna președinte, cei care ne conduc pe noi, domnul Macron, doamna May, domnul Davis, domnul Barnier, domnul Juncker, Uh, întotdeauna își pun întrebarea dacă Regatul Unit ar trebui, uh, poate sau nu poate, să scape de sub jurisdicția Curții Europene de Justiție și cât de mult poate face acest lucru. Însă mă gândesc că dacă Uniunea Europeană vrea să supraviețuiască, atunci ar trebui să considere situația din uh, statul italian ca o situație extrem de urgentă. La negocierile Brexit, domnul Verustat a, nimic, Verustat a spus că nimic nu va fi rezolvat până când nu se vor respecta drepturile cetățenilor în mod satisfăcător lor. Și Curtea uh, Consiliului European în 29 aprilie a subliniat că uh, trebuie să avem o acțiune care să fie eficientă, care să fie pusă în aplicare și nediscriminatorie și cetățenii să fie în măsură să-și exercite drepturile prin proceduri administrative simple și line. Și am speranța că și Comisia dumneavoastră PETI va fi în măsură să facă presiuni față de Consiliul și Comisie în așa fel încât Italia un stat membru al Uniunii Europene să nu mai uh, discrimine uh, să nu mai opereze niciun fel de discriminare împotriva cetățenilor din alte state membre. Mulțumesc, spune doamna președinte. Aș dori să știu dacă reprezentantul comisiei de față, doamna Ravo, domnul Paterstos. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Ravo e bolnavă, înlocuiesc eu astăzi. Am să încerc să răspund și să spun că da, e adevărat, sunt cazuri de lungă durată, așa cum a spus și dumneavoastră, care durează chiar de dinainte să fi început eu muncă la Comisia Europeană. Însă, ce vreau să vă spun este că noi la Comisie am urmărit îndeaproape aceste cazuri. Poate vă amintiți că în 2004 Comisia a dus Italia în fața Curții Europene de Justiție și Curtea Europeană de Justiție a hotărât atunci că chiar dacă Italia nu a respectat o hotărâre precedentă a CEJ, discriminarea nu mai există. Noi am notat acest lucru. Ulterior, și vă reamintesc contextul istoric pentru că e bine de știut, apoi a existat legea Germinii, care, pe de o parte, stabilea o anumită interpretare a legislației precedente pentru a rezolva problemele și, pe de altă parte, a abrogat toate cazurile care încă mai erau în instanță în, uh, în, în tribunalele naționale. Comisia a examinat prima parte pentru a vedea discriminarea, pentru a examina cazurile și a ajuns la concluzia că nu poate dovedi acele discriminări, pentru că trebuie să înțelegeți că într-o procedură de infringement uh, comisia este cea care are sarcina, uh, povara, da, sarcina poverii. Și nu a putut demonstra că există o încălcare a legii europene. Apoi, în ceea ce privește accesul la uh, un recurs eficient, am contactat autoritățile italiene și, așa cum am informat comisia dumneavoastră în ultimii ani, Într-un fel, Comisia a convins uh, autoritățile italiene să găsească o soluție față de, această, față de această situație. Și autoritățile italiene au adoptat o nouă lege și v-am comunicat acest lucru. Legea a fost acum pe deplin adoptată, a intrat în vigoare și comisia o examinează și vom reveni ulterior în scris pentru a vă informa despre concluziile analizei noastre față de această nouă lege. Data trecută, când am evocat acest lucru, era vorba doar de un proiect de lege. Acum e vorba de o adevărată lege care a intrat în vigoare, a fost adoptată. Foarte bine, foarte bine. Mulțumim foarte mult. Mai sunt și alți membri care doresc să intervină? Da, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, pentru faptul că îmi permiteți să mă exprim în această dimineață pe acest subiect. Poate vă dați seama că nu sunt uh, Jude Darling, ci o înlocuiesc pe dânsa în această dimineață pentru că are anumite alte angajamente la Londra. Doamna președinte, această decizie din uh, iulie 2017 a Curții Euro uh, Supreme Italiene încalcă cele patru libertăți pe care se bazează Uniunea Europeană și este pe deplin inacceptabilă. Curtea a demonstrat uh, că nu respectă drepturile profesorilor străini care vin și contribuie la învățământul lectorilor străini care vin și contribuie la învățământul italian și i-a discriminat. Și e un adevărat uh, șoc, pentru că există șase cazuri. Șase cazuri în fața Curții Europene de Justiție și Comisia Europeană a urmărit îndeaproape subiectul. Evident, au existat diferite scrisori ce au fost trimise în mod oficial de colega mea, doamna Darling, și a, a existat și informații trimise de acești lectori către președintele Juncker. Și acum se pare că, de fapt, Comisia nu își dorește să continue monitorizarea acestui caz flagrant de discriminare și vrea să-și sacrifice drepturile lectorilor în loc să apere drepturile lor, pentru că e vorba de o discriminare care a fost dovedită de multe ori la rând în instanță și face parte din competențele Comisiei. În momentul în care Comisia, Uniunea Europeană dorește să garanteze drepturile cetățenilor Regatului Unit, în momentul în care și dacă Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, văd că nu există aceeași hotărâre pentru a proteja drepturile altor cetățeni peste tot în Uniunea Europeană. E greu de înțeles de ce Comisia nu întreprinde niște acțiuni mai uh, hotărătoare pentru a garanta respectarea dreptului și legislației europene. Comisia este, de fapt, cea care se, trebuie să, să, să facă în așa fel încât tratatele să fie respectate. Dacă ar fi un domeniu în care putem vorbi de o, o adevărată fraudă, eu cred că aici uh, e, e vorba de această lume anume a lectorilor, a cercetătorilor în domeniul universitar. Și mi-a spus un cercetător dintr-o universitate din uh, Regatul Unit, uh, da, nu e o pierdere să fi fost uh, timp de 40 de ani în Uniunea Europeană. Noi suntem universități europene, noi lucrăm pe aceleași baze, pe aceleași cunoștințe ca și celelalte universități europene. Și toată munca noastră, conlucrarea noastră o facem pe această bază. E clar că e vorba de un subiect urgent și ar trebui să fie încurajate, să fie implicate și Comisia pentru Afaceri Externe și Comisia pentru Ocupare pentru a vedea, pe de o parte, care sunt implicațiile constituționale și juridice ale deciziei luate de instanța italiană. E ceva fundamental și uh, pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc. Și petiția trebuie să rămână deschisă. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Ați făcut o treabă bună, ați înlocuit-o cu succes pe colega noastră, Jude Darling. Vă rugăm să mai veniți mai des la noi, pentru că ar fi o adevărată bucurie. Da, mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. Mai sunt și alți membri care doresc să intervină pe acest subiect? Nu. Atunci, am să dau cuvântul din nou petiționarului, domnul Petri. Dacă aș putea doar să adresez o întrebare către comisie, care spunea că sarcina poverii ține de Comisia Europeană pentru a dovedi anumite discriminări în fața Curții Europene de Justiție. Am înțeles asta. Dar eu am demonstrat astăzi, prin diferite cazuri ale colegilor din Bolonia, dar nu doar, uh, care are un salariu mai mic decât acum 23 de ani, care e o dovadă. Care e problema? De ce nu poate comisia să vină și să preia, să dovedească acest caz? Mai dorește comisia să intervină încă o dată? Da. Nu cred că mai pot adăuga multe dincolo de ceea ce am spus deja și am furnizat deja și înscris. scris în august 2014 referitor la acest caz precis de discriminare. Faptul că există diferite interpretări ale deciziilor uh, și ale legislației italiene e ceva normal. E ceva care a fost discutat în tribunalele italiene. Și petentul știe asta foarte bine. lectorii au mers în instanță, au prezentat diferite cazuri, unele au fost pierdute și deci e ceva normal că tribunalele italiene să fie cele care trebuie să hotărască consistența și substanța legislației uh, italiene. Asta e etapa în care ne aflăm, doamnă președinte. Bun, astfel încheiem discuția pe acest punct și vreau să procedăm în felul următor. Evident, petiția rămâne deschisă pentru că suntem în, și în ajunul Brexitului și vom aștepta o actualizare, un răspuns înscris din partea Comisiei. Ați subliniat anumite aspecte astăzi, dar vrem să primim și un răspuns înscris în ceea ce privește noua legislație italiană. Și eu, personal, ca și alți colegi, vreau să uh, fiți de acord cu ideea de a transmite întregul dosar către Guy Verhofstadt, care negociază în numele instituțiilor europene și către grupul director pentru Brexit. Pentru că, uitați-vă, situația este următoarea. E vorba de o atingere față de drepturile cetățenilor, libertatea de circulație, așa cum s-a subliniat și pe bună dreptate, cum a subliniat pe bună dreptate domnul Petri. Dacă sunteți de acord cu mine, vă propun să procedăm așa petentul. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumim foarte mult. Doamna președinte, mulțumim. Și oricum vrem să vă mulțumim pentru hotărârea și perseverența dumneavoastră, pentru că a durat atât de mult. Să sperăm că într-o bună zi se va ajunge la un final fericit și să facem cu toții eforturi pentru să ajungem la acel final uh, fericit. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și vă urez drum bun spre casă. Și acum să trecem la următoarea petiție 096 bară 2016 referitor la protecția mediului în zona Piemonte, în Italia. But before, I would like to... Dar înainte, aș dori să salut un grup de fermieri din Austria. Bun venit la lucrările comisiei noastre de astăzi. Ați venit din toată Austria, nu doar de la Viena, pentru că sunt puțini fermieri în orașul Viena uh, și în afara sa și sper că veți uh, avea ocazia să vedeți multe lucruri interesante astăzi la Bruxelles. Și vreau să vă spun că sunteți chiar în miezul Europei, așa că încercați să mm, captați pulsul. Bruxelles Bruselul poate fi un oraș foarte frumos, nici măcar nu plouă astăzi, așa că vă rog să profitați pentru că nu se întâmplă des. Și acum are cuvântul petentul. eh, non va avanti. Non sta andando avanti il... Uh, nu funcționează prezentarea, nu pot să comut paginile. Vă vom oferi asistență, domnule Camelo, într-o clipă. Thank you. Buongiorno. Mulțumesc. Sunt Andreea Chemelo, primarul Comunei Trunțanu Verceleze și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Petiția vizează o zonă din Piemont, în Italia de Nord-Vest, denumită Valedora. Deonezi, o zonă agricolă cu multe livezi. În timpul vremurilor, culturile agricole au fost înlocuite de pietriș și Valedora este considerată, din punct de vedere al zăcămintelor, unul dintre, una dintre locațiile cele mai importante din nordul Italiei. Continui citind direct de pe hârtie. Valedora a fost identificată ca zonă de uh, ca bazin hidrologic pentru apa potabilă. Au fost însă um, construite aici foarte multe instalații de tratare a deșeurilor. Chiar dacă există interdicții pentru realizarea unor astfel de instalații, astăzi avem în zonă șase depozite pentru șase milioane de metri cub, dintre care, uh, dintre unele, există levigat din depozitele de deșeuri. Bazinul hidrologic este unic și nediferențiat și nu există o distinție între apele freatice superficiale și cele profunde. La 100 de metri adâncime sunt prezente de ani de zile derivați de atrazin, chiar dacă au fost instalate filtre de cărbune activ pentru a garanta potabilitatea apei. În depozitul Alice 2 există deja scurgeri de ani de zile. Nu există posibilitatea salubrizării acestui sit, așa cum s-a constatat. Deși uh, se știe acest lucru, s-au realizat uh, uh alte depozite suplimentare pentru gestionarea deșeurilor. Corpul hidric subteran a fost clasificat ca nefiind potabil datorită depășirii valorilor pentru nichel. <clears throat> Bazinul de apă pentru alimentarea comunei uh, noastre se află doar la 5 kilometri. A fost astfel violat principiul precauției uh, din tratatele europene. S-au încălcat uh, de asemenea și alte directive europene. Toate depozitele uh, prezente în zonă sunt locate în zone fără bariere geologice naturale care încalcă uh, Uh, directiva cu privire la gestionarea deșeurilor. Această directivă permite completarea barierei geologice naturale, dar nu înlocuirea acesteia. În cazul uh, celei în care, uh, împotriva căreia se adresează petiția, această barieră naturală este complet inexistentă. Iată că astfel se încalcă și uh, Uh, directiva numărul 31. Apoi, uh, depozitele sunt aflate în imediată apropiere a unor zone rezidențiale sau a unor zone agricole sau bazine hidrografice care din nou încalcă legislația europeană în ceea ce privește gestionarea apelor se mai încalcă și articolul 8.1b a directivei 39 și practic planurile re- regiunii și a provinciei nu pre- permit amplasarea unor astfel de depozite de deșeuri în imediată apropiere a zonelor uh, rezidențiale, așa cum este prevăzut și în directivele europene, pentru că toate depozitele aflate în zonă uh, Uh, riscă să se confrunte cu scurgeri. Se violează astfel principiile Uniunii Europene și, în al doilea rând, vă solicităm ajutorul pentru a solicita autorităților italiane să interzică complet uh, construirea de alte deș- um, depozite de deșeuri, pentru că aduc atingere și sănătății umane copiii chiar de la școala elementară, cer acest lucru și se întreabă de ce în acest loc există deșeuri, depozite de deșeuri, astfel încât apa pe care o bem uh, să fie uh, poluată. Mulțumesc tuturor pentru atenție. Thanks to you for your presentation. Mulțumim foarte mult pentru prezentare, spune președinta. Personal, mi se pare încântător că un primar al unei regiuni vine aici la comisia noastră. Vă mulțumesc că acordați timp acestei probleme și că ați venit uh, Uh, personal aici în fața noastră. Apreciem foarte mult prezența dumneavoastră. Și știu că sunt colegi care cunosc foarte bine districtul. Eu una nu am fost acolo, abia aștept. Sunt convinsă că e o zonă superbă a Europei și Chiar avem colegi care provin din acea zonă. Mulțumesc încă o dată foarte mult. Com- reprezentantul comisiei este aici. Uh, doamnă, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc petiționarului și pentru documentarea pe care a prezentat-o. Dunque, questa petizione... Prin urmare, această petiție, așa cum a explicat domnul primar, vizează prezența în această zonă a multor depozite de deșeuri într-o zonă care probabil nu este adecvată în acest sens pentru că bazinele hidrografice pentru alimentarea cu apă potabilă trebuie să dispună de o barieră geologică naturală pentru că se află la distanță uh, mică de zonele rezidențiale. Apoi mai este și zona agricolă, deci cu bazine hidrografice importante. Asta este prima problemă. A doua problemă este această pierdere de levigat din situl Alice 2 și fiind bazinul de apă pentru alimentarea cu apă potabilă, uh, chestiunea este una forcată. Această petiție, iată, reconfirmă anumite critici în ceea ce privește gestionarea gropilor de deșeuri și pe plan operativ, pentru că ni s-au semnalat foarte multe sesizări în această privință din întreaga Italie. Din... În acest sens, Comisia face o monitorizare. Avem, de asemenea, sentința Curții de Justiție care a condamnat Italia pentru uh, prezența numeroaselor depozite de deșeuri neconforme pe teritoriul său. În acest caz, Comisia garantează executarea sentinței, adică verifică ca toate aceste depozite de deșeuri să fie uh, aduse la standardele cerute și Italia plătește amenzi pentru prezența acestor uh, depozite. Există și un caz recent în fața Curții de Justiție care vizează încălcarea articolului 14 din directiva cu privire la depozitele de deșeri vis-a-vis -vis de depozitele deja existente sau în operare înainte de uh, uh, intrare în vigoare a directivei. Aici avem o serie întreagă de depozite care fie ar fi trebuit modernizate, fie închise. Și Italia uh, a fost adusă în fața Curții de Justiție în acest sens. Apoi mai monitorizăm și toate cazurile care ne sunt sesizate prin denunțuri, petiții sau întrebări scrise. Toate aceste cazuri sunt analizate pentru a verifica dacă este o problemă structurală sau doar un caz individual și în această manieră putem verifica dacă este o practică generalizată, o încălcare sistematică a legislației europene sau e vorba doar de cazuri sporadice. Pentru a da un răspuns la întrebarea uh, domnului primar pe speța Valedora, Comisia consideră că situația este una critică și este nevoie de aprofundare, de aceea consider că petiția trebuie să rămână deschisă și că trebuie să mai aprofundăm situația, să vedem ce s-a făcut, cât de eficiente au fost măsurile adoptate și apoi să legăm eventual această situație de contextul problemelor structurale a depozitelor de deșeuri în Italia, de modalitatea gestionării acestora, atât în faza de funcționare, cât și în faza de închidere, pentru că asta se pare că este o, un aspect uh, problematic. Mulțumesc! Thank you very much and I can assure you that it's not always. Mulțumim foarte mult! E rarisim ca petiționarul și comisia să fie de acord. Este, iată, un astfel de caz de data aceasta, ceea ce ne arată că problema e una cât se poate de serioasă. Și ca atare trebuie să luăm la rândul nostru foarte în serios această petiție. Atunci mă întreb de ce colegii eurodeputați nu iau cuvântul. Lene Unora, te rog. Mulțumesc, Cecilia. Iată un moment aproape istoric Comisia este de acord cu toate argumentele prezentate de petiționar, căruia îi mulțumesc pentru prezentarea acestei petiții. Și iată că se recunoaște aici o problemă foarte gravă care afectează teritoriul de multă vreme. Și iată că arată că e vorba de politici foarte greșite și că o, s-a făcut o evaluare destul de superficială din partea Comisiei atunci când s-a semnalat prima dată această problemă, dar acum uh, salut comentariile Comisiei și vreau să reiau o serie întreagă de puncte care au fost deja spuse, dar care vreau să le resubliniez. Avem de a face cu o zonă intens afectată de această problemă, nu doar de gestionarea deșeurilor, dar și de contaminarea mediului, a apelor pentru uzul uman și, printre altele, într-o interpelare adresată camerei s-a văzut cum potabilitatea apei nu mai este dată datorită concentrațiilor de nichel. Iată că pune astfel în pericol sănătatea persoanelor care folosesc această apă, ceea ce este o situație de mediu critică. Un studiu realizat constată probleme importante în această zonă, sunt elemente de avut în vedere pentru a înțelege că modelul pus în aplicare în Italia este greșit uh, și nu depozitele sau modernizarea acestora reprezintă o soluție pentru problema deșeurilor. Mă bucur că Comisia a amintit faptul că Italia încalcă în mai multe cazuri uh, legislația de mediu în acest domeniu și că plătește amenzi uh, pentru acest lucru, ceea ce e iarăși din buzunarul cetățeanului, uh, pe lângă sănătatea care le e periclitată. Mă bucur că s-a menționat și noua anchetă și posibilă intentare în justiție a depozitelor existente, ceea ce arată că Italia trebuie atenționată în această privință. Această petiție, evident, trebuie să rămână deschisă pentru a vedea cum uh, continuă lucrurile. Eu? Grazie, Presidente. Ma anch'io oggi... Mulțumesc, doamnă președinte, și eu sunt uh, mirată astăzi pentru că în patru ani de activitate în Comisia pentru Petiții este prima dată când uh, există o înțelegere concretă din partea Comisiei vis-a-vis -vis de urmărirea unei probleme de acest tip. Fără a formula acea frază tipică din uh, multe petiții unde comisia inițial ținte să ne dea dreptate, dar urmă constată că nu există încălcări ale legislației europene și nu se poate interveni. Iată că de data asta poziția este diferită și comisia a mers chiar mai departe decât a fost prima poziție. Am fost în zonă și sunt mii de semnături uh, care uh, susțin această petiție și vă spun că prima dată când comisia inițial ne-a răspuns că ni se pare că totul este în regulă, am constatat că lumea uh, din teritoriu era oarecum dezarmată, pentru că uh, aceste încălcări acolo erau chiar certificate cu documente. Iată că după ce s-au transmis probe suplimentare, s-a reușit convingerea uh, Comisiei că există o problemă, într-adevăr. Dar dacă Comisia se limitează să întrebe autoritățile italiene dacă lucrurile sunt în regulă sau nu, nu e suficient, pentru că e vorba de aceleași autorități care au acordat autorizațiile. Evident că această uh, Uh, petiția trebuie să rămână deschisă. Eu nu sunt mulțumit că țara noastră se confruntă cu toate aceste încălcări. Asta și în uh, comparație cu alte țări europene, unde această problemă este tratată diferit fine, riscul însă este că noi dăm dreptate aici unui petiționar, dar apoi autoritățile continuă cu aceeași procedură. Autoritățile competente din acel loc trebuie să intervină. Uh, și asta se impune mai degrabă decât uh, sancțiunile despre care vorbim. Mrs. Stanoca? Mulțumesc foarte mult. Doamna Zdanoca intervine acum. Thank you. Cheer. Mulțumesc, doamna președinte, în numele verzilor. Aș dori, la rândul meu, să-mi exprim satisfacția cu această poziție deosebit de constructivă din partea Comisiei Europene. În acest caz, propunem desigur ca petiția să rămână deschisă. În mod personal, doresc să adaug că am călătorit enorm de la Milano spre nord pentru schi și am traversat tocmai uh, această zonă, Valedora, cunosc regiunea și este foarte important ca apele să rămână curate în această regiune. Trebuie să acționăm, să susținem uh, orice acțiune în susținerea petiționarilor. Mulțumim foarte mult, spune președinte. Acum îi dau din nou cuvântul domnului Chemelo. Eu, obviamente, sono molto, molto Evident, uh, eu sunt foarte mulțumit și aș dori să mulțumesc tuturor, dumneavoastră, doamnă președinte, și vă invit uh, uh, pe dumneavoastră ca și pe toți ceilalți care doresc să viziteze zona noastră. Am fi bucuroși să vă găzduim în comuna noastră pentru că nu e același lucru să vezi ceva la, în imagini uh, sau în realitate. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru opțiunea adoptată și vreau și eu să susțin concluzia lui Alberto Cirio, ceea ce solicităm noi astăzi autorităților italiene din regiunea Piemont, pentru că Uh, legislația cu privire la depozitele de deșeuri depinde și de legislația regională și anume de a interzice extinderea sau construirea de ulterioare uh, depozite de deșeuri, în special în bazinele hidrografice care sunt destinate alimentării cu apă a comunităților. În 12 comune am căzut de acord asupra unor principii esențiale în ceea ce privește utilizarea apei sau a solului și sperăm că aceste interdicții vor uh, intra în vigoare pentru că în momentul de față am uh, avut uh, forța să um, intentăm la diferite niveluri recursuri în justiție, dar uh, dacă am avea și susținerea Comisiei Europene, probabil că regiunea Piemont n-ar mai tergiversa aceste lucruri. Și încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Now, let... Mulțumim foarte mult. Aș uh, trage acum concluziile, spune președinta, nu vă înlăturați căștile. Este o zonă agricolă în Europa și nevoia de apă este foarte importantă. Este un element crucial. Uh, mai știm că uh, managementul deșeurilor în Italia <laughs> e o problemă structurală pe care trebuie să o analizăm. Sigur că, așa cum și Comisia a arătat, vom menține petiția deschisă. E o temă cât se poate de serioasă și ne vom uni forțele împreună cu Comisia Europeană și iată, fac și eu un gest istoric. Cei care mă cunosc știu că nu fac uh, asta și că nu propun vizite la fața locului pe teren, pentru că nu putem uh, obține schimbarea, dar de data aceasta, în mod evident, putem aduce schimbarea și ca atare numele Parlamentului. Sigur, vom pregăti alături de Comisia această misiune pe teren, dar propun deci să ne deplasăm la fața locului. Vom coopera în continuare și vom planifica, cum spuneam, această vizită. Vizita pe teren. Ce spuneți, domnule primar? E regulă? Da, vă așteptăm de grabă, cu brațele deschise. Ar fi un semnal pentru a demonstra că Europa, dincolo de norme și legi, e aproape de cetățenie. Mulțumesc! Exactly. So normally we do... Așa e. În mod normal, spune președinte, facem o vizită de două zile. Uh, și de ce nu, colegii pot să-și petreacă weekendul de după la fața locului, e un colț superb și vom putea să cunoaștem mai bine zona dumneavoastră, domnule primar. Am să supun coordonatorilor această propunere, nu putem lua decizia acum și aici, dar eu cred cu fermitate că o vizită pe teren ar fi de data aceasta lucru cel mai oportun pe care îl putem face. Vă mulțumesc foarte mult și drum bun înapoi în Italia. Aveți mare grijă de frumoasa dumneavoastră regiune. Ne vom revedea. Mulțumim. Mulțumesc, spune și președinta. Okay, colleagues, I hope that... Dragi colegi, sper că sunteți în continuare prezenți, stimați uh, reprezentanți ai Parlamentului Marocan. Suntem foarte uh, bucuroși de prezența dumneavoastră și mai ales de atenția pe care o acordați lucrărilor noastre. Relațiile Uniunii Europene cu țara dumneavoastră sunt primordiale și asta din mai multe puncte de vedere. Dreptul de a introduce o petiție în fața Parlamentului European e unul din drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni, înscris ca atare în tratate. Această comisie, pe care am onoarea să o prezitez, are un rol fundamental și deosebit în punerea în aplicare a democrației europene. Întâlnirile noastre lunare ne permit să oferim cetățenilor o tribună. Acelor cetățeni care estimează că legislația pe care noi am adoptată nu e respectată sau nu e corect implementată într-unul din statele membre. În calitate de membra, membri ai acestei comisii, avem drept misiune să ascultăm cetățenii și să facem în așa fel încât, în limita competențelor noastre, problemele pe care ei ni le supun atenției sunt și rezolvate. De aceea suntem în contact permanent cu colegii noștri eh, din celelalte comisii parlamentare, precum și eh, cu Comisia Europeană, care e gardianul tratatelor nu ezităm să interpelăm autoritățile naționale ori de câte ori e, considerăm că este necesar, tocmai pentru a le atrage atenția asupra situațiilor care ne, ne liniștesc. Vă urăm o vizită cât se poate de fructuoasă și vă vom întâlni și mai târziu în cursul zilei cu mare plăcere. Bun venit așadar! think, I think now that you can also take the floor and maybe we, we do have some time. Um, avem uh, ceva timp la dispoziție, spune președinta. Dacă mm, cineva în numele delegației marocane ar dori să ia cuvântul, uh, putem să vă acordăm uh, aceste câteva minute. شكرا سيدة الرئيسة uh, to do to English or French or it's okay. Okay, good. Intervenție fără microfon a președintei. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, vă mulțumim că ne primiți astăzi aici, stimată doamnă președinte. Le mulțumim și doamnelor și domnilor eurodeputați. Suntem aici pentru a vedea cum se derulează prezentările petițiilor în comisia dumneavoastră. În acest fel, vom putea înțelege cum putem, uh, la rândul nostru, să introducem această procedură de petiții uh, la noi acasă. Constituția noastră ne permite ca um, să primim petiții. Cum știți, Constituția noastră datează în 2011. E un excelent exercițiu pentru noi să vedem cum se derulează o astfel de ședință și încă o dată vă mulțumim foarte mult pentru ospitalitate. Președinta. Eu sunt cea care vă mulțumește. Acum, dragi colegi, continuăm și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, așa încât colegii noștri marocani să vadă cum muncim. Vorbim de petiția 1042 pe 2011 în numele Friends of the Earth Austria, însoțită de 98.500 de semnături. Ați auzit asta? Aproape 100.000 de semnături. Uh, în ce privește eliminarea graduală a energiei nucleare care trebuie începută imediat. Petiționarul nu este prezent, însă comisia este prezentă și îi dau cuvântul doamnei Budinova. Thank you, Madam Chair. Uh, Mulțumesc, doamnă Președintă, Comisia dorește să se refere la uh, precedenta prezentare a petiției în 2014 și să vă prezinte alte inițiative în domeniul uh, energiei nucleare. Comisia dorește să reitereze că nu are putere în cadrul legislativ curent să ia acțiuni în ce privește închiderea uh, unor centrale nucleare în statele membre. Statele membre sunt libere să-și aleagă mixul energetic. Trebuie subliniat de asemenea că potrivit noi directive privind uh, securitatea nucleară, responsabilitatea principală pentru securitatea nucleară revine celui care deține autorizația la nivel național. Cu toate acestea, pentru Comisie, securitatea nucleară rămâne o prioritate absolută. Rolul Comisiei e de a se asigura că statele membre decid să utilizeze energia nucleară și că o fac cu um, respectarea cadrului legislativ la nivel european. Prin urmare, Comisia monitorizează transpunerea directivei securitate nucleară, așa cum a fost revizuită și că ia uh, măsurile necesare vis-a-vis de statele membre care nu respectă aceste cerințe. Safety, as you know, has been reassessed and... După cum știți, siguranța nucleară a fost reevaluată și au fost luate măsuri de securitate care în continuare sunt implementate în centrale nucleare peste tot în Europa ca și urmare a testelor de rezistență de după Fukushima. Testele de, de rezistență confirmă faptul că există standarde înalte de securitate în centralele nucleare din Europa. Au fost totuși identificate și câteva îmbunătățiri și în acest sens statele membre au dezvoltat propriile lor planuri naționale de acțiune pentru a implementa recomandările identificate. Și aceste planuri de acțiune vor, uh, sunt de, au fost revizuite de, de două ori, mai întâi în 2013, apoi în 2015, de către Autoritatea Europeană de Reglementare. Și rezultatele sunt bune, ca și monitorizare a uh, felul în care se implementează acțiunile independente care sunt cuprinse în planurile naționale de acțiune, există un angajament de a actualiza situația fiecărui stat membru. Mare parte din aceste rapoarte actualizate au fost primite la sfârșitul anului trecut și acum sunt publicate pe site-ul nostru web. Mai mult decât atât, Comisia, în momentul de față, organizează prima revizuire peer-to-peer, -peer, un exercițiu pentru un cadrul Directivei de Securitate Nucleară, ceea ce include niște ateliere ce vor fi organizate în luna mai. Comisia se așteaptă ca acest exercițiu să ducă la obținerea unor recomandări și a unui feedback util și deci să susțină eforturile operatorilor de a spori securitatea nucleară a centralelor nucleare existente. Mulțumesc! Thank you very much. Com and colleagues have not taken the floor. Would you like to do that? No? Colegi care doresc să intervină? Nu? Bun. Atunci, haideți să tragem o concluzie. Așa cum a declarat și Comisia, și mai avem și alte petiții pe același subiect ca și acesta, și reprezentanta Comisiei a spus foarte clar, nu există o competență a Uniunii Europene, o competență a statelor membre. Deci, în acest caz, cred eu că ceea ce putem face este să închidem această petiție. Și văd că și colegii dau din cap că da. Bun, o vom închide și vom trimite un răspuns detaliat petentului în ceea ce vrește evoluțiile recente. Trecem la următoarea petiție. E vorba de 1403 în ceea ce privește extinderea centralei nucleare situată în apropiere de temelină Republica Cehă. Petentul nu este de față, dar doamna Buhemova încă mai e de față, așa că vă rog, aveți cuvântul. A, ah, colega noastră intervine. Bun venit! E vorba despre centrala nucleară uh, din Republica Cehă, care trebuie să fie mărită. Am avut îngrijorări în ceea ce privește aplicarea legislației referitoare la impactul de mediu. Comisia evaluează eventualul impact al implementării acestui proiect. Această evaluare are loc în statul membru. S-a făcut deja la nivel de comisie o evaluare prealabilă în 2014 pentru a vedea nevoile de asistență și impactul acestei centrale nucleare asupra râului. Însă procedura nu este finalizată. Doar evaluarea de impact a fost realizată și pentru a, care era necesară pentru a putea aproba proiectul Trebuie să uh, verificăm și celelalte valori precedente pentru a vedea dacă acestea sunt actualizate. Însă nu mai putem interveni până când permisul nu va fi acordat acestei centrale nucleare. Plecând de la informațiile noastre, în principiu, acest lucru nu va interveni înainte de 2025, așa că deocamdată Comisia nu mai poate lua niciun fel de măsuri suplimentare. Doresc colegii să intervină, domnul White? Uh. Da, doamnă președinte, mulțumesc pentru prezentarea acestei petiții prezentată acum de comisie. Eu reprezint aici și interesul cetățenilor austrieci după cum știți, Austria de mai mulți ani a decis să nu mai folosească acest tip de energie nucleară, motivele fiind periclitarea populației. Mai multe astfel de centrale însă continuă să existe în jurul nostru. Temelin este doar um, un astfel de exemplu. Mai există și altele. Crâșcu, de pildă, la granița slovaco um, croată. Sunt conștient de faptul că o Comisia Energie nu poate, Europeană nu poate interveni în mixul energetic a statelor membre, totuși există chestiuni unde Comisia Europeană poate indica o direcție. De pildă, în ceea ce privește asigurările unor posibile daune de pe urma unui accident nuclear. Apoi, uh, fonduri de cercetare în acest domeniu. Cum poate fi protejată populația civilă în statele învecinate dacă ar exista un accident? Cum putem crește siguranța centralelor nucleare pentru a exclude sau a elimina riscul la sub 1 sau 0,5% pentru că în cazul unui accident nuclear consecințele sunt dezastroase și nu se opresc la graniță. În acest sens aș dori să apelez și la Comisie în a recunoaște că uh, energia nucleară este un uh, model depășit. Trebuie să vedem cum anume putem uh, uh, să abordăm uh, reactoarele existente, dar uh, întrebarea dacă sau nu să mai construim nucleare, uh, centrale nucleare în viitor, la această întrebare Parlamentul European ar trebui să răspundă decis cu nu. Și în plus, Parlamentul European ar trebui să mai constate că în cazul reactorului nuclear nu e vorba în niciun caz de energie regenerabilă. Pentru că nici depozitarea deșeurilor radioactive nu a fost încă decisă până acum. Ce subvenții există în acest domeniu. Cum pot să subvenționez o formă de energie care nu doar că periclitează populația, ci care costă extrem de mult atunci când este vorba de depozitarea deșeurilor, pentru că dacă concernele ar trebui să preia costurile aferente depozitării deșeurilor uh, nucleare, costurile ar fi atât de mari în producția de energie încât nu ar mai fi în măsură să concureze pe piață cu energiile tradiționale. E adevărat că suntem aici undeva la limită între legislația națională și europeană, dar la un moment dat se impune să constatăm că energia nucleară este un model care ține de trecut. This is a very political issue. Da, e adevărat că e o chestiune extrem de politică, într-adevăr. Mai dorește cineva să intervină? Nu? Bun. Atunci dați-mi voie să trag o concluzie. Cred să, că ar trebui să punem un pic deoparte această petiție. Nu avem o astfel de procedură, dar asta ar fi calea de urmat. Să o menținem deschisă și ce aș dori eu este să trimit o scrisoare autorităților din Cehia pentru a atrage atenția asupra faptului că avem îngrijorări și, de asemenea, să le cerem informații, ce intenții au și felul în care se va implementa directiva referitor la apă. Și așa, cum ați menționat și dumneavoastră, tot ceea ce a spus uh, referitor la calitatea vieții, a nivelului de trai pentru cetățeni. E adevărat că monitorizăm acest lucru, dar e clar că dispunem de un orizont temporal destul de uh, îndepărtat, deci 2025. Nu? Deci trimitem această scrisoare și vom vedea ce se întâmplă. Sunteți de acord? Bun. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Vă rog. Bun, trecem la următoarea petiție, vorba de 0956. Grupul de acțiune trinațional împotriva centralei nucleare de la Tionj. Trei țări și-au unit eforturile într-un grup de acțiune, da, adică grupul de acțiune trinațional față de centrala din Tionj. Și, uitați, comisia e de față, vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, președinte. Înainte de toate, Comisia ar dori să sublinieze că înțelege pe deplin și urmărește îndeaproape îngrijorările exprimate de cetățeni în ceea ce privește problemele de securitate ale centralei nucleare din Tianj domnul Caniet a lansat un apel către comisie și serviciile noastre au dis- discutat anul trecut cu reprezentanți ale autorităților locale, regionale, cu membri ai Parlamentului din țările învecinate, Belgiei, și cu reprezentanța aerii societății civile. Mai mult decât atât, serviciile comisiei monitorizează îndeaproape chestiunile legate de securitate în ceea ce privește centralele nucleare, printre care face parte și uh, centrala din Tionj. Comisia în momentul de față organizează primul exercițiu de revizuire în ceea ce privește directiva siguranței uh, nucleare și vom avea niște ateliere de lucru care vor fi organizate în luna mai, la care Belgia va participa și subiectul ales uh, pentru unul dintre aceste uh, ateliere este uh, felul în care îmbătrânesc aceste centrale nucleare. Și sperăm că vom avea recomandări și feedback care să poată fi util chiar și pentru centrala nucleară din Tianj și să susținem astfel eforturile operatorilor de a spori Uh, securitatea centralelor nucleare existente, chiar și pentru acele centrale care și-au depășit cu mult termenul de validitate și au fost prelungite. În ceea ce privește siguranța nucleară, Comisia dorește să sublinieze că aceste centrale nucleare și sistemul lor de operare sunt responsabilitatea statelor membre și prima răspundere în materie de securitate nucleară uh, se referă la instalații, la protecția cetățenilor și, evident, la protecția mediului, care sunt uh, priorități absolute pentru Comisia Europeană. Cu acestea fiind spuse, rolul Comisiei este de a se asigura că statele membre care își doresc să continue să aibă energie nucleară să facă acest lucru respectând pe deplin cerințele și cadrul um, referitor la securitatea nucleară. Noi, ca și Comisie, monitorizăm îndeaproape felul în care se implementează cadrul de reglementare pentru siguranța nucleară, chiar printre care se numără și directiva aferentă și vom lua toate măsurile juridice necesare împotriva celor state membre care nu îndeplinesc aceste noi cerințe. Și în final, dați-mi voie să spun că serviciile comisiei pot confirma că toată informația pertinentă și toate documentele pe care le-ați solicitat referitor la centrala nucleară din Tianj au fost transmise ultimele în noiembrie 2017. Mulțumesc! Thank you very much. And, uh... Mulțumesc! Aș dori să știu, mai sunt colegi care doresc să intervină? Doamna Zdanoca, vă rog. Thank you and uh, I think uh, the, the recommendation... Mulțumesc, doamna președinte. Eu cred că recomandările propuse trebuie să fie susținute. În acest caz deosebit de important, care e destul de vechi, început în 2016. Și am așteptat deja multă vreme până când să ne răspundă comisia. Știm că deja fostul președinte al Parlamentului, domnul Schulz, trimisese deja niște scrisori la comisiile uh, competente în acest sens și am vrea să susținem recomandările făcute până în prezent și anume să menținem petiția deschisă și să trimitem această, acest caz Agenției Europene pentru Energie uh, Nucleară. Okay, so this is not a very old petition, but... Dar să știți că nu e o petiție foarte veche, ci foarte consistentă, așa, pe fond. Și după cum am spus deja, Comisia spunea că uh, directiva Uh, care a fost revizuită e pe cale de a fi transpusă în legislații naționale deci a fost revizuită în august 2017 și a revizuit, deci, diferitele criterii și cerințe de securitate. Deci această directivă, în februarie anul acesta, va fi transpusă în legislație națională. Mă gândesc să facem la fel și cu această petiție. O menținem deschisă și trimitem o scrisoare prin care spunem că monitorizăm subiectul și apoi așteptăm cu nerăbdare o actualizare a informației din partea Comisiei referitor la felul în care s-a transpus în legislația națională. Odată ce diferitele ateliere au avut loc și când culegeți toate informațiile, pentru că e clar că un astfel de atelier va veni cu o lumină nouă asupra situației. Bun, toată lumea e de acord și vom trimite de asemenea și o scrisoare către guvernul belgean, spunând că, uitați, e un subiect care ne îngrijorează pe noi toți. Da, și trebuie să trimitem acest lucru și către Agenția uh, Europeană pentru Energie Nucleară. Dar să știți că ei o au deja, e deja acolo, o știu, nu mai trebuie să mai repetăm. Nu e o petiție așa de veche, o au și sunt la curent, o pot monitoriza. Eu cred că asta e calea cea mai bună de urmat pe acest subiect. Bun. Și acum, haideți să ne întoarcem iarăși la Austria. E vorba de petiția 581 în ceea ce privește asigurarea unică de răspundere împotriva incidentelor nucleare și petiția 1845 în numele Tom Stop Oberösterreich, care are 14.658 de semnători privind o asigurare unică la nivelul întregii Uniunii Europene referitoare la responsabilitatea civilă în caz de accident la o centrală nucleară. Gabriel Schweiger, uh, Tenta, este de față. Vă rog, aveți cuvântul timp de 5 minute. Geschätzte Stimate doamnă președinte, stimați uh, eurodeputați din Comisia pentru Petiții, stimați reprezentanța Comisiei Europene, doamnelor și domnilor, faptul că Comisia de faptul că petiția noastră este tratată încă o dată în comisie este luată la cunoștință de noi cu bunăvoință, pentru că deși comisia noastră a fost declarată admisibilă atunci în 2013, am uh, constatat uh, că nu putem aștepta alți pași din partea comisiei. Cert este însă că în ultimii ani nu s-a putut face niciun fel de progres în ceea ce privește asigurarea de răspundere civilă pentru operatorii de centrale nucleare. Și ceea ce s-a făcut nu corespunde necesității de a avea ceva coerent și uh, pertinent. Suntem uh, în anul 32 după Cernobâl și la câțiva ani buni și de la Fukushima și uh, consecințele asupra mediului uh, de acolo nici acum nu pot fi încă cifrate în totalitate. Costurile vor fi plătite în continuare din uh, cetățenii de către cetățeni atât timp cât există, uite, în cazul Cernobâl, chiar și din fonduri internaționale. Aceste cazuri, de fapt, ar trebui să constituie argumente care să vorbească de la sine și să fie un imperativ pentru orice comunitate de state conștientă de responsabilitatea pe care o are pentru a stabili măsuri cuprinzătoare. Nu s-a întâmplat acest lucru, de aceea suntem forțați să fim avocatul comunităților noastre în a menține această petiție. Oamenii constată foarte clar cum industria atomică este favorizată aici, pentru că au beneficii economice și aș dori să citesc câteva intervenții în acest sens asemnatarilor care aș dori de asemenea să consemneze la renunțarea la o asigurare de răspundere civilă se ajunge la o distorsionare a realității costurilor în producția de energie electrică și acest lucru constituie și o formă de subvenție pentru că ar constitui un început, pentru că și costurile aferente depozitării uh, deșeurilor radioactive nu sunt avute în vedere așa cum trebuie până astăzi. Industria nucleară Uh, are beneficii doar pentru unii, iar pagubele trebuie suportate de uh, publicul larg. Eu trebuie să-mi asigur mașina pentru a o putea conduce. De ce? Operatorii unei centrale nucleare n-ar trebui să facă același lucru, să existe aceeași lege pentru toată lumea. Iată doar un uh, scurt rezumat și dacă doriți vă pot, pot transmite aceste declarații. Este vocea cetățenilor europeni care înțeleg cum stau lucrurile. Nu suntem doar noi ONG-urile, cele care venim și susținem acest lucru, fiecare de pe stradă poate să vă prezinte cum stau lucrurile. Vreau să vă asigur că vom rămâne uh, insistenți uh, în această privință. Așa cum s-a spus, organizația noastră a redactat și o petiție ulterioară care de asemenea beneficiază de mii de semnături. Suntem foarte serioși în această privință, nu vom uh, ceda. Știți că problema noastră ține și de un drept moral. Va fi misiunea dumneavoastră să faceți și dreptate pentru această solicitare. Mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni aici. Much for coming and for having traveled. Mulțumim foarte mult pentru prezență și că ați călătorit de la așa o distanță pentru a fi aici. Comisia e prezentă, așa încât uh, um, pare rău că vă obosim în această dimineață, dar iată, încă o intervenție pe aceeași temă a energiei nucleare, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumiri petiționare, doamna Schweiger, pentru prezentarea pe care tocmai a făcut-o. Comisia ar dori, în primul rând, să se refere la dezbaterea din 2014 în această comisie PETI și să vă ofere informații despre cele mai recente inițiative ale sale în ce privește responsabilitatea părților terțe și uh, Comisia împărtășește neliniștile dumneavoastră. Responsabilitatea civilă și uh, asigurarea Um, inițial au fost revizuiri prevăzute pentru 2014, însă Comisia nu a putut duce înainte aceste dosare, întrucât Comisia a dat prioritatea consolidării cadrului uh, de reglementare a securității nucleare după accidentul de la Fukushima. În paralel cu adoptarea unor amendamente substanțiale în directiva privind securitatea nucleară și revizuirea acesteia, așa cum s-a arătat um, adineauri, nivelurile maxime permise de contaminare a apelor și alimentelor în cazul unor urgențe radiologice au fost adoptate de Consiliu. Prioritățile curente ale UE sunt implementarea acestei noi legislații. Ca atare, potrivit articolului 98, statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a facilita uh, încheierea unor contracte de asigurare care să acopere și riscul nuclear. Totuși, astfel de măsuri nu au fost specificate până astăzi, pentru că s-a subliniat susținerea uh, continuă a statelor membre pentru a adera la regimurile uh, internaționale de asigurare civilă pentru a se asigura că o, un nivel mai mare de finanțare va fi disponibil pentru a compensa victimele în cazul unor accidente nucleare. În contextul uh, Uniunii Piețelor de Capital, piața asigurărilor din UE a fost consolidată de dată recentă printr-o seamă de documente legislative secundare, altele decât tratatele respectiv TFUE. În acest cadru, în acest an, la începutul acestui an, Comisia va lansa noi standarde pentru asigurare și servicii financiare, tocmai în ce privește responsabilitatea civilă. Consolidarea pieței de asigurări și a pieței financiare în statele membre în domeniul responsabilității civile în caz de accident nuclear Comisia începe să evalueze în ce măsură acoperirea privată în cazul unui accident nuclear poate fi sporită pentru astfel de asigurare. După ce vom finaliza evaluarea, serviciile Comisiei vor examina posibilitatea de a lansa o inițiativă în acest domeniu în termeni mai concreți pentru a defini nivelurile minime pentru ca uh, asigurarea de responsabilitate civilă să poată fi uh, subscrisă de operatorul nuclear. Mulțumesc și mulțumesc, doamna președinte. Mulțumim foarte mult. Acum, stimați colegi, contribuți și iată pe domnul Mandel, că vrea să intervine. E o ocazie grozavă pentru mine. Am vrut să fac asta după amiază, dar din moment ce uh, acum sunteți aici, vă salut înlocuindu-l pe domnul Becker. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi imaginez că E neobișnuit ca la prima prezență într-o comisie un coleg să ia cuvântul, dar pentru mine tema este mult prea importantă ca să fiu timid. Iată de ce vreau neapărat să intervin astăzi și mulțumesc foarte mult doamnei Schweier și alături de dumneei tuturor petiționarilor pentru că uh, au înaintat această petiție și mai ales că au venit astăzi aici. Există un proverb care spune că plătești prețul și primești valoarea. Pentru mine are foarte mult sens atunci când vorbim de energie nucleară. Din moment ce energia oferită de centralele nucleare e nimic comparativ cu riscurile care vin prin prezența acestei centrale nucleare un teritoriu și uh, nu cred că e o așteptare mult prea mare aceea de a fi uh, cu toții acoperiți de o asigurare corespunzătoare atunci când suntem în preajma unei centrale nucleare. Regret, sincer, că Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană. Îmi uh, imaginez că e un moment uh, decisiv. Acesta e șansa de a reevalua uh, complet pericolele pe care le aduce cu sine energia nucleară. Știm că Marea Britanie a apărat mereu energia nucleară, iar acum ar fi un moment să uh, facem tabula rasa. Iată de ce aș, uh, vă ruga ca petiția să rămână deschisă pentru a avea cu toții ocazia să urmărim exact ce se întâmplă în acest dosar atât de important. Mulțumim foarte mult! Desigur, apreciem foarte mult că în prima dumneavoastră ședință interveniți și vă aduceți contribuția. Foarte bine, toată lumea trebuie să facă la fel. Doamna Valena, aveți cuvântul. Gracias, presidenta. Bienvenido. Mulțumesc, doamna președinte. Bun venit noului coleg și îți urăm, deci, bun venit în comisia noastră și Sperăm să ne putem bizui pe colaborarea ta, care cu siguranță va fi una importantă. Mai întâi de toate, aș dori să mulțumesc petenților Uh, pentru diferitele intervenții și cred că prin aceste petiții reiese foarte clar faptul că există o sensibilitate, o conștientizare din partea cetățenilor europeni în ceea ce privește energia nucleară. Un aspect care nu poate fi ignorat și, în consecință, Comisia Europeană trebuie să facă ceva pentru a se asigura că se respectă tratatele și ar trebui să ne ofere o transparență maximă în toate informațiile ce sunt disponibile. Însă, dincolo de asta, Dincolo de aceste asigurări de unică responsabilitate, eu cred că și Comisia ar trebui să discute, să lucreze cu statele membre în așa fel încât acesta să, uh, subiectul energiei nucleare să fie adoptat pentru că nu este energie nici curată, nici sigură. Deci nu poate fi considerată drept energie regenerabilă. Și de aceea cred eu că trebuie să avem o astfel de uh, muncă de a pune accentul pe energia regenerabilă să ajungem la ținta fixată, 35% din energie să fie regenerabilă în 2030. Astfel, trebuie să avem niște obiective care să fie obligatorii și aplicabile fiecărui stat membru. Much, Mr. Weitz. Mulțumesc, domnul Weitz. Ah, thank you. I, I do not want to repeat. Mulțumesc, nu vreau să repet uh, discursul meu de mai devreme. Eh, vreau doar să spun că avem un interes comun eh, aici în Comisia PETI, așa cum se pare. Aș zice chiar și o majoritate în Parlament și aș vrea să vă recomand și să vă rog să menținem această petiție deschisă. Prea bine, spune președinta. Acum am să dau cuvântul din nou doamnei Schweiger, petiționarea noastră. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și pentru comunicarea din partea reprezentantei Comisiei. Vom urmări foarte îndeaproape cam la ce sumă se va cifra, pentru că în prima noastră petiție specifica o valoare de asigurare de 400 de miliarde cifră care n-a venit așa din burta noastră, ci din calculele unei societăți pentru siguranța reactoarelor, care după accidentul de la Fukushima a evaluat uh, o pagubă de 423 de miliarde. Mi-aduc aminte că în 2014 domnul Oettinger spunea că uh, Ceea ce cer anumite ONG-uri aici sunt uh, cifre de miliarde complet nerealiste, însă vă pot spune de pe acum că ceea ce ceream atunci va fi prea puțin. Mulțumesc! Thank you very much! Mulțumim foarte mult! Ei bine, atunci haideți să facem așa. Sigur, menținem petiția deschisă și în luna mai, Comisia organizează acel atelier de care s-a vorbit. Această temă va fi analizată din nou. Nu uh, facem nimic, menținem o petiție deschisă, dar nu luăm acțiuni pentru moment. Uh, pentru că, iată, avem o situație în care atât Comisia cât și noi am comandat fiecare câte un studiu un studiu ce va fi prezentat înainte de uh, încheierea acestui an. Uh, Studiul se numește Responsabilitate transfrontalieră și implicații transfrontaliere ale, pentru energia nucleară în Uniunea Europeană. Deci așteptăm cu mare interes aceste două studii și cel al Comisiei și al nostru și nu cred că e nevoie să facem nimic înainte de a obține aceste studii decât să informăm Comisia ITRE că această petiție există, care e conținutul ei și poate să trimitem o scrisoare către autoritățile austriece uh, informându-i că ne ocupăm de acest caz. Facem așa atunci. Mulțumesc. Ceea ce ne oferă o pauză de prânz extrem de lungă. Uh, uh, oferiți un pic de bucurie asistenților dumneavoastră în această dimineață. Uh, Uh, către vizitatorii noștri, uh, le urez o pauză de prânz lungă de care să profite. Ne vedem după amiază. Mulțumesc!